Il Presidente. Acceso. Buongiorno colleghe e colleghi. Bună dimineața, dragi colegi. Pe ordinea de zi se află raportul doamnei King Aga, drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Punerea efectivă în aplicare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Și dau cuvântul pentru o introducere doamnei raportoare, Kinga Gal, pentru 4 minute. Vă rog, doamne. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Așa e. Domnule președinte, dragi